ora relazione Proust, Cars 2020 versus Urmează acum uh, raportul uh, Proust, Cars 2020, către o industrie autovehiculelor puternică, competitivă și durabilă în Europa. Raportorul are cuvântul pentru 4 minute. Uh, madame la commissaire, mes chers collègues, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Dacă vă spun că industria automobilelor trece printr-o criză fără precedent, cred că nu vă spun ceva nou. Totuși este o realitate cruntă. Acest sector în 2012 a avut doar 12.000 de um, mașini vândute față de 17 milioane. Uh, Uh, automobil, industria automobilului este un pilon de creștere pentru că reprezintă aproape 4% din PIB un pilon de, al economiei regionale pentru că este o activitate economică primordială pentru multe regiuni din uh, Europa. Uh, există 12 milioane de locuri de muncă directe și indirecte, dar este mai ales un pilon tehnologic pentru că 80% din investițiile private în cercetare ajung în industria automobilelor. Asta ne permite să afirmăm că industria automobilelor este uh, un indicator uh, de netăgăduit al stării economiei. Uh, popoarele europene își pun întrebări în ceea ce privește viitorul acestei producții, pentru că e de neconceput ca deputații europeni, singurii reprezentanți uh, direcției poporului, să nu intervină în dezbatere. Ne interesează această problematică și am făcut foarte bine, pentru că cu acest raport am examinat uh, CARS 2020, lansat de Comisia noiembrie 2012. Acest plan a fost un punct de plecare foarte bun și vreau să îi mulțumesc uh, domnului Tajani pentru tot ce a făcut în acest sens. Doresc să salut uh, procesul uh, CARS 21 care a fost rezultatul unui proces de consultare cu industria. Cu toate acestea, uneori facem exces de sinteză, tocmai de aceea ar trebui să adăugăm, să avem o valoare adăugată pentru a ne face auziți. Raportul pe care vi-l prezint astăzi are o singură ambiție, să propună soluții inovatoare pentru a încuraja creșterea sectorului de automobile. Uh, inovatoare pentru că avem două provocări pe termen scurt, uh, urgența de a scoate acest uh, sector din criză și pe termen mediu trebuie să avem ambiția de a ne apropia politicile de industria automobilelor pentru a acționa în unitate și nu divizați. Trebuie să ne batem pentru o Europa care acționează, dar și o Europa care protejează și noi insistăm pe mai multe puncte. În primul rând să îmbunătățim abordarea Comisiei, identificând mai exact capacitatea sigură de producție și de restructurare ca puncte majore ale crizei din uh, sector, care nu sunt suficient prezente în planul de acțiune. Apoi, impunerea progresivă a unei legislații mai clare și mai previzibile pentru această industrie, ca să favorizăm investițiile. Mai întâi trebuie să lăsăm industria să scoată capul din apă înainte să impunem alte norme care să o fragilizeze și mai mult. Acest raport reamintește că know-how-ul tehnologic sunt singură, este singurul competitiv uh, este singurul avantaj competitiv pe care îl are uh, Europa față de restul lumii și trebuie să avem grijă de acest lucru. Salutăm și încurajăm flexibilitatea muncii bazată pe dialogul social și pe reorientare, precum și îmbunătățirea know-how-ului uh, angajaților în funcție de evoluțiile pieței. Cerem o consolidare a arsenalului legal pentru a lupta împotriva practicilor neloiale, atât în sânul Europei cât și pe piețele externe. Cam acestea sunt liniile mari ale raportului, care reflectă un compromis bun care s-a bucurat de multe voturi în uh, Comisia pentru Industrie. Mâine, dacă votați pentru acest raport, veți demonstra că doar pentru că o luptă este dificilă nu înseamnă că nu poate fi câștigată. Vă mulțumesc pentru atenție. Grație, onorevole. Mulțumesc foarte mult, domnul Kelly. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt încântat că dezbatem această temă în seara aceasta, pentru că dacă comparăm această temă cu uh, tema pe care am discutat-o înainte, și anume sectorul spațial, ne dăm seama că numărul de angajați în uh, sectorul automoto este mult mai mare. Avem 12 milioane de angajați în acest domeniu. 4% din PIB-ul economic este generat de această industrie, dar acest procent scade uh, din pricina crizei economice. Anul trecut au fost uh, vândute 12 milioane de unități în Europa, dar în 2007 au fost uh, vândute 17 milioane. Deci avem nevoie de un plan de acțiune pentru a combate această situație și sper din tot sufletul că acest punct, uh, plan de acțiune va fi creat. Uniunea Europeană trebuie să se axeze în special pe mașinile sigure și uh, energente din punct de vedere al consumului de energie, pentru că doar astfel vom putea avea un avantaj competitiv față de restul lumii. Mulțumesc! Urmează domnul Nicolaș Sici președinte. Industria automobilelor joacă un rol important în dezvoltarea unui număr mare de regiuni din Europa și contribuie la crearea de locuri de muncă. Concurența globală ne demonstrează faptul că dacă industria automobilor din Europa este să-și păstreze poziția pe plan internațional, trebuie să-și mobilizeze potențialul și să se axeze mai mult pe cercetare și inovație, mai ales în ceea ce privește inovația ecologică, unde uh, sunt multe lucruri care pot fi uh, îmbunătățite. Apoi, uh, restructurarea care a fost discutată adesea presupune multă atenție din partea statelor membre care pot fi coordonate de Uniunea Europeană pentru a lupta uh, împotriva unor influențe uh, negative asupra locurilor de muncă. Aș dori să reamintesc de asemenea faptul că statele membre pot folosi fondurile europene pentru restructurare din noua uh, perioadă de programare, unde sunt fonduri alocate acestui scop. Oricum, consider că industria automobilor va deveni mai uh, competitivă, iar pe viitor va continua să reprezinte o sursă de creștere și de locuri de muncă. Vă mulțumesc! Mulțumim! doamnă eh, Președinte, cars două mii douăzeci președinte. este un program de acțiune european pentru industria automobilelor puternică. Am văzut creșterea de 1-2%, dar am văzut și pierderi uriașe în trecut și pierderea de locuri de muncă. Există diferențe între statele membre în ceea ce privește ajutoarele de stat oferite. Țările din sudul Europei au fost cel mai greu lovite. Deci avem patru piloni, cercetare, dezvoltare, comercializare și investiții în capitalul uman. Trebuie să Vedem care vor fi solicitările pentru viitor, noi modele, modele ecologice și reciclare în măsura posibilului. Dialogul social este extrem de important și permite industriei să supraviețuiască, deci trebuie să aibă un rol și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Benian! Uh, thank you, Chair. From the UK perspective... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Din perspectiva Regatului Unit, planul de acțiune CARS 2020 are potențialul de a accelera anumite planuri uh, deja demarate de către guvernul uh, britanic în ceea ce privește sprijinirea acestui, uh, acestui sector. Deci, acest plan trebuie să aibă grijă ca sectorul automoto din Europa să devină, într-adevăr, sau să revină la valoarea inițială. Dar pentru ca lucrul acesta să se întâmple, trebuie să mizăm pe mașinile electri- electrice, pe cele ecologice, uh, care, în același timp, să devină, bineînțeles, și mai competitive. Sunt absolut încântat de faptul că Iată, CARS 2020 merge mână în mână cu uh, planul Regatului Unit, guvernului britanic, care practic are obiectivul de a îmbunătăți uh, activitățile, de a stimula activitățile companiilor uh, automoto din Marea Britanie. Așa, împreună putem aduce industria autovehiculelor europene la uh, dimensiunea pe care o avea în trecut. Vă mulțumesc, urmează doamna comisar Reding. Doamna președinte, raportul pe care l-a înaintat atenția acestui for, domnul Prost, este unul foarte valoros, pentru că ne arată cât de importantă este industria autovehiculelor pentru Parlamentul European. Comisia Europeană are aceeași părere, iar prin planul său de acțiune își demonstrează dorința de a plasa industria autovehiculelor uh, din nou în inima creșterii. În ceea ce privește punerea în aplicare a planului de acțiune CARS pentru industria autovehiculelor, E bine, sunt uh, convinsă că este un uh, exemplu care ne inspiră. Demonstrează un proces, uh, modul în care un proces bine coordonat poate duce la schimbări structurale. Acest plan de acțiune proactiv a îmbunătățit cooperarea între serviciile Comisiei și actorii interesați regulamentele inteligente, de exemplu. Comisia s-a asigurat că nu există poveri adiționale nenecesare uh, pentru industrie, iar, uh, iar uh, legile sunt impuse doar acolo unde e nevoie de mai multă productivitate. Uh, apoi, considerăm că omologarea de tip este foarte importantă și procedurile acestea trebuie să fie aliniate regulilor internaționale pentru ca acestea să devină mai eficiente și pentru a reduce poverile nenecesare și costurile pentru această industrie. În ceea ce privește revizuirea directivei uh, cadru pentru autovehicule, e bine, acest proces uh, este în curs. Apoi, vehiculele curate. Impactul uh, comercial um, pe care l-ar putea avea furgonetele asupra um, ecologizării pe viitor este unul deloc de neglijat. În ceea ce privește comunicarea cu privire la uh, strategia legată de combustibili alternativi și uh, dezvoltarea infrastructurii care îi vizează la nivelul statelor membre, e bine, uh, se vizează dezvoltarea unei pie piețe unice pentru acești uh, carburanți și pentru piața transportului european. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea și accesul la finanțare, E bine, știți uh, că Comisia Europeană a prezentat în 2013 o propunere pentru um, o inițiativă legată de vehiculele ecologice pentru a cofinanța cercetarea în domeniul eficienței energetice și uh, în domeniul uh, combustibilor alternativi. Um, acționăm acum pentru îmbunătățirea finanțării pentru uh, imm ul COSME are un buget de 2,3 miliarde pentru perioada 2014-2020, iar uh, EAB va reprezenta, uh, BEI va reprezenta principala sursă de finanțare pentru proiectele de la nivel european. Iar în concluzie dați-mi voie să vă informez că am început să reflectăm la modul în care am putea să uh, îndeplinim uh, toate aceste um, condiții și după 2014. Cadrul existent nu poate fi considerat adecvat dacă nu există paralele la nivel național și regional și în legătură cu acest obiectiv, acționăm împreună cu industria. Mulțumim, doamnă comisară din doamnă președinte. Discuția s-a încheiat, iar votul va avea loc mâine, începând cu 11 și 30 de minute. Viitoarea uh, ședință uh, va avea loc mâine, începând cu ora 8.30. până la